dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu. denní zasedání je. bună dimineața bun venit la reuniunea la sesiunea de parlamentului. Primul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună cu privire la accesul IMM-urilor la fondurile structurale și definiția